atunci și se consideră aprobat, doamnelor și domnilor. La întâlnirea sa din 20 septembrie, Comisia pentru Afaceri Juridice, în conformitate cu articolul 3, aliniatul 3 și 4 din reguli, a hotărât să verifice mandatul domnul Gutierrez Perez, care va fi confirmat începând cu data de 19 iulie. Există comentarii în acest sens? Se opune cineva? Nu? atunci mandatul este confirmat. Grupul Socialiștilor și Democraților a